Good afternoon, everybody. bună après Bună ziua. Stimată doamnă prim-ministru, stimați domni și doamne președinți și vicepreședinți a Comisiei de Dezvoltare și de Mediu, doamna Linda McEwan, domnule Poc, doamnelor și sunt încântat să particip la audierea cu susținătorii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Este o operațiune foarte importantă pentru a apăra drepturile omului peste tot în lume. Această instituție reprezintă democrația, drepturile fundamentale, justiția, egalitatea și respectul pentru drepturile omului. Așa cum știți, sloganul Uh, unității, Uniunii Europene este unită în diversitate. Și 17 persoane cu uh, diferite background-uri din 5 țări formează grupul susținătorilor obiectivelor de dezvoltare durabilă. Este o zi foarte importantă. Azi dimineață am vorbit despre noul consens european în ce privește dezvoltarea cu celelalte instituții europene, ceea ce trimite un mesaj politic important întregii lumi. Înseamnă că Europa este pe deplin implicată pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, cele fixate până în 2030. Și vreau să mulțumesc doamnei Linda McGavin, care uh, se ocupă de acest subiect pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru implicare și pentru muncă. Noua noastră abordare față de uh, dezvoltare are de trei ori litera P. Oameni, planetă, pace, prosperitate și parteneriat. Am să spun câteva cuvinte despre fiecare din aceste concepte. În ce privește planeta, vreau să fiu foarte clar. Uniunea Europeană dorește să lupte împotriva schimbărilor climatice și să continue să-și respecte angajamentele și să um, respecte de asemenea acordul de la Paris cu sau fără Statele Unite ale Americii. Vreau să spun că atunci când uh, ai semnat un acord, trebuie să-l respecti. Legea e sfântă. Cu privire la oameni, la persoane, trebuie să redăm uh, demnității umane locul pe care îl merită, în centrul activităților noastre. Scopul nostru final trebuie să fie cetățenii noștri. În ce privește prosperitatea, trebuie să implicăm într-o mai mare măsură parteneriatele, uh, societățile private și societatea civilă în uh, dezvoltare. Avem nevoie de noi surse de investiții. În ce privește pacea, dezvoltarea pentru mărirea securității trebuie să fie de asemenea un obiectiv și trebuie să facem față două, la două provocări. Șomajul în rândul tinerilor este unul dintre ele, pentru că, din cauza lipsei unui loc de muncă, tinerii nu reușesc să se integreze și sunt atrași de către uh, comportamente violente, conflicte, ceea ce duce la creșterea violenței și a terorismului în general. De aceea trebuie să investim mai mult în educație și formare, ceea ce va permite acestor tineri să-și găsească locul în societate. Și Mă bucur că um, susținătorii obiectivelor de dezvoltare durabilă se implică pe deplin și îi asigur că pot să conteze pe ajutorul Parlamentului European și pe deplinul sprijin din partea președintelui Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte frumos și acum vreau să dau cuvântul doamnei prim-ministru a Norvegiei. Doamna Jordan, aveți cuvântul. Mulțumesc! Domnule președinte al Parlamentului European, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc domnule președinte Taiane pentru faptul că găzduiți această întâlnire pe tema obiectivelor de dezvoltare durabilă. Implicarea deputaților europeni a fost foarte importantă și rămâne foarte importantă pentru a permite atingerea acestor obiective. Dacă vrem să fim siguri că vom atinge aceste scopuri, toți liderii politici trebuie să muncească din greu. Deputații europeni se află într-o poziție privilegiată pentru că pot să vorbească atât în statele lor, cât și la nivel european despre aceste obiective. Dumneavoastră sunteți, prin urmare, foarte importanți. Domnule președinte, după cel de-al doilea război mondial, s-a construit această arhitectură la nivel mondial care apoi a devenit ONU. Așa cum spunea Doug Hammarskjöld, fost secretar general ONU, ONU nu a fost creată pentru a duce lumea în paradis, ci pentru a salva omenirea de uh, iad. Era experiența unei generații care supraviețuise celor de-al doilea război mondial. În 1951, s-a pus bazele comunității europene a cărbunelui și oțelului. Și uh, foștii inamici și-au dat seama că nu mai avea sens să fie în conflict, ci că trebuiau să-și pună interesele în comun. Ca atare, războaiele deveneau inutile și imposibile. Uniunea Europeană a consolidat pacea și prosperitatea și democrația. Să salvăm omenirea de iad, este o misiune fără sfârșit. Democrația și pacea trebuie să fie apărate zi de zi, în Europa și în altă parte. Cooperarea cu ONU și cu instituțiile regionale este mai importantă ca niciodată. În lumea noastră interconectată și globalizată ne confruntăm cu aceleași provocări, indiferent de locul în care trăim. Schimbările climatice, migrația, violența, extremismul sunt toate atâtea amenințări pentru noi toți. Vestea bună este că avem acum un program politic care să ne ghideze eforturile. Cele uh, um, obiective de dezvoltare durabilă care au fost adoptate de liderii a 190 de țări în septembrie 2015. Și astfel avem uh, obiective pe plan economic, social. Obiectivele de dezvoltare durabilă nu sunt o agendă de dezvoltare toate țările, inclusiv țările din Europa, precum a mea, trebuie să depună eforturi pe plan național pentru a atinge aceste obiective. Însă ajutorul este necesar în regiunile cele mai sărace din lume sau cele unde încă au loc conflicte. Trebuie să ne concentrăm pe acele zone care sunt afectate de crize și de conflicte. Nu putem să acceptăm că copiii și tinerii să crească fără educație, fără speranță sau fără un loc de muncă. După cum știm, migrația este o provocare uriașă pentru Europa și trebuie să avem un echilibru între eforturile de a ne păzi și de a ne controla frontierele și uh, respectarea drepturilor fundamentale. Să nu pierdem niciodată din vedere obligațiile noastre pe plan internațional. Este de asemenea în interesul Europei să se gândească de ce atât de mulți oameni aleg să facă o călătorie atât de periculoasă către statele noastre și de ce nu rămân acolo unde s-au născut. Știm de ce. Pentru că acolo nu au speranță, nu au locuri de muncă. Domnule președinte, Europa și lumea au nevoie de mai multă integrare, de mai multă uh, cooperare, de mai mult ajutor, de mai multe relații transfrontaliere. Um, politici precum izolaționismul, protecționismul economic ne fac să ne întoarcem înapoi. Nu au cum să funcționeze nici în Europa și nici în restul lumii. În concluzie, domnule președinte, eu cred că obiectivele de dezvoltare ale mileniului sunt foaia de parcurs către viitorul pe care ne-l dorim. O lume fără sărăcie și fără încălzire globală. Nu cred că sunt doar visuri putem să le transformăm în realitate dacă avem suficientă voință politică și dacă avem instrumentele adecvate. Ce trebuie noi să facem este să lucrăm pentru a pune în aplicare aceste obiective. Trebuie să lucrăm și nu doar să vorbim. Și atunci când 193 de țări au adoptat aceste obiective, înseamnă că aceste 193 de țări au niște obligații și la fel și instituțiile, precum Parlamentul European au obligația de lucra la atingerea acestor obiective. Și aș vrea să îl citesc pe domnul Vaslav Havel. Să dorești nu e suficient. Trebuie să faci și um, să treci de la vorbe la fapte. Nu e suficient să rămâi la baza scărilor, trebuie să urci și treptele. Vă rog pe dumneavoastră, deputaților, deputații europeni, să urcați aceste trepte și să o faceți și în Parlamentul European, dar și în țările dumneavoastră de origine, atât pe temele care afectează Europa, dar și pe temele uh, care afectează întreaga lume. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, doamnă prim-ministru, pentru discursul dumneavoastră. Este o plăcere să cooperăm pe aceste teme a avut uh, multe întâlniri comune și cred că această cooperare între Uniunea Europeană și țara dumneavoastră Norvegia este foarte importantă. Vă mulțumesc pentru implicare și pentru excelenta cooperare cu Parlamentul European și pentru Uniunea, cu Uniunea Europeană. Și acum las președinția în mâinile doamnei președinte Linda McCavan. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne-ați amintit importanța obiectivelor dezvoltării durabile și importanța respectării obligațiilor privind schimbările climatice în ciuda aparentei schimbări a politicii Statelor Unite în legătură cu acest aspect. Înainte de a începe dezbaterea, pentru că din păcate, din cauza tra- ă, traficului din Bruxelles, ă, invitații noștri încă nu au ajuns. Vom arăt vom arăta un mic film uh, care prezintă importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă și vom prezenta acum acest film. We can be. We must be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 Ați văzut acest mesaj în legătură cu importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru a transmite mesajul cât mai multor oameni în lume. Sunt 17 obiective. Acum cred că avem o problemă. Încerc să aflu uh, unde sunt invitații noștri, mi s-a spus că trebuie să sosească, dar se pare că au, sunt blocați în trafic. Deci vă rog să mai așteptăm câteva minute să aflu repede unde sunt. O escorta a poliției este mult mai eficientă, de aceea prim-ministrul ajunge prima. Voi încerca să aflu unde se află. Doamna prim-ministru este de acord că, având în vedere că avem timp acum, uh, poate dânsa să răspundă la întrebări. Și eu am o întrebare. Țara dumneavoastră, cum se pregătește să pună în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă? Pentru că atunci când discut eu cu colegii mei din guvernul țării mele, uh, îmi dau seama că oamenii știau ce erau uh, obiectivele mileniului, erau obiective pentru țările în curs de dezvoltare, dar aceste obiective nu se aplicau în cazul nostru. În schimb, obiectivele de dezvoltare durabilă se uh, aplică și în cazul nostru. Uniunea Europeană va merge la formul la nivel înalt în iulie și va prezenta uh, cum pune în aplicare aceste obiective. Dumneavoastră, cum o faceți? Anul trecut, la prima sesiune, am prezentat planul nostru la ONU. În Norvegia am împărțit obiectivele în două categorii. Obiective globale și internaționale pe de o parte, la care participăm împreună cu alte țări, ca parte a politicii noastre externe și de dezvoltare, și unele dintre aceste obiective sunt deosebit de importante pentru noi, schimbările climatice, împădurirea, uh, programul uh, de conservare a pădurilor tropicale. Ne angajăm din ce în ce mai mult în conservarea oceanelor, în calitate de țară care are uh, ape teritoriale uh, mult mai extinse decât uh, suprafață terestră, oceanele sunt foarte importante pentru noi. Este important de aceea să păstrăm oceanele curate și acesta este un subiect foarte important pentru noi pe agenda internațională și, bineînțeles, uh, ținem cont de toate programele internaționale, încercăm să intervenim în educația fetelor, egalitatea de gen, aspecte foarte importante pentru noi, în legătură cu care putem aduce o valoare adăugată. Iar la nivel național, toate ministerele au un punct de contact pentru obiectivele de dezvoltare durabilă am stabilit ce minister este responsabil pentru fiecare dintre obiective. Ministerele pregătesc rapoarte pentru obiectivele, pentru, pentru atingerea uh, diferitelor uh, obiective intermediare. Și vă dau un exemplu. În domeniul sănătății, de exemplu. Da. Noi uh, în sănătatea mamelor și a copilor noi născuți este într-o situație foarte bună în Norvegia, dar uh, sănătatea, la nivelul sănătății mentale nu avem o situație la fel de bună. Suntem considerați, se consideră că Norvegia este s-a considerat că Norvegia era una dintre cele mai fericite țări de pe pământ. Poate asta s-a stabilit uh, într-o iarnă după ce am câștigat un campionat uh, uh, mondial de schi, dar avem foarte mulți oameni care se sinucid în fiecare an, deci sănătatea mentală este foarte importantă pentru noi. Știm de asemenea că avem mulți tineri care uh, renunță la școală foarte devreme, Deci prea mulți um, tineri uh, renunță la, la școală prea devreme, mulți tineri au probleme în familii, deci sunt uh, problemele noastre de dezvoltare pe care trebuie să le rezolvăm. Obiectivele de dezvoltare durabilă fac în așa fel încât toate țările să devină țări în curs de dezvoltare, pentru că cu toții avem domenii în care nu atingem obiectivele și putem să facem eforturi pentru a le atinge. Facem acest lucru în mod sistematic în diferitele ministere, încercăm să identificăm domeniile în care trebuie să ne ameliorăm performanțele Și trebuie să vă spun că sunt destul de multe lucruri. Inegalitățile, de exemplu, chiar dacă suntem pe locul 3 în lume, pe lista inegalității, vedem că există încă uh, multe fenomene din cadrul globalizării care fac să crească inegalitatea. Dacă nu acționăm în fiecare zi împotriva creșterii inegalităților, așa trebuie să abordăm programele de educație, de integrarea imigranților, pentru că imigrația este uh, unul dintre fenomenele care face să crească inegalitatea. Pentru că um, imigranților le este mai greu să obțină un loc de muncă și un venit dacă nu cunosc uh, limba sau dacă nu, să, nu au suficiente diplome și o, o educație suficientă. Deci încercăm să um, facem acest efort în mod sistematic și sperăm că din ce în ce mai multe țări o vor face. Mă întreb dacă ar întreba în Consiliu câte țări fac același lucru. Cred că în multe țări se consideră că obiectivele de dezvoltare durabilă sunt o problemă doar a țărilor în curs de dezvoltare nu cred că în afara celor două comisii competente din Parlament există suficientă uh, uh, conștientizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Mulți, uh, multă lume știe despre acordul de la Paris, despre schimbările climatice, dar prea puțin despre dezvoltarea durabilă. Și cred că în ministerele noastre din statele membre trebuie să punem aceleași întrebări, să întrebăm, de exemplu, la Comisia Europeană, cine este persoana care poartă responsabilitatea pentru obiectivele dezvoltării durabile? Un coleg sau vreo colegă au întrebări pentru doamna prim-ministru? Da, Kathleen Van Brent, vă rog. Mulțumesc. Doresc să încep prin a spune că este o onoare pentru noi să vă avem alături de noi aici în Parlament. Considerăm Norvegia că este cumva alături de Uniunea Europeană. Nu cred că trebuie să fiți modești. Eu cred că Norvegia este una dintre țările cele mai avansate în legătură cu toate obiectivele dezvoltării durabile. Bineînțeles, întotdeauna e loc de mai bine și ne spuneți unde vă puteți ameliora și eu care vin din Belgia, această țară cu multe probleme de circulație, îmi dau seama imediat uh, care e problema legată de sănătatea mentală. În Belgia uh, avem multă protecție socială, nu avem prea multe inegalități, dar totuși există probleme mari legate de sănătatea mentală. Și deci este bine să avem o abordare holistică a obiectivelor de dezvoltare durabilă. O altă întrebare în legătură cu punctul dumneavoastră de vedere când vine vorba de problemele de guvernanță în Uniunea Europeană și Linda a făcut deja referire la acestea și sunt și una dintre preocupările mele. Cum putem să ne asigurăm că nu e vorba doar de intenții bune? Cum putem să ne asigurăm că uh, punem în aplicare aceste principii și în Uniunea Europeană. Avem o metodologie pentru restul lumii, dar cum o facem aici, la noi, în Uniunea Europeană? Pentru că avem o problemă mare legată de guvernanță. Este astăzi această inițiativă a Envi și a DEVE este minunată, dar aceste obiective de dezvoltare durabilă eh, ar trebui să fie discutate în toate comisiile din Parlament, în toate direcțiile generale din Comisie. Uh, încă nu există un plan de guvernanță pentru a le atinge. Dumneavoastră care veniți dintr-o țară care are deja un sistem de guvernanță pe aceste obiective, poate nu satisfăcător, dar există, ce ați uh, sugera Uniunii Europene? Credeți că avem nevoie de un comisar de resort sau o altă structură de guvernanță care să pună în aplicare și să monitorizeze aceste obiective la nivelul Uniunii Europene? any other colleague... Mai are vreun coleg vreo întrebare sau vreo observație de adresa doamnei prim-ministru? Nu? Atunci vă rog să vă las să răspundeți la această întrebare. Cred că una dintre provocări este faptul că unele dintre obiectivele dezvoltării durabile nu sunt de competența Uniunii Europene. De exemplu, sănătatea, educația, deci nu e atât de ușor să duplicați la nivelul Comisiei sau la nivelul Parlamentului European um, acest sistem de guvernanță. Tot ceea ce face Uniunea Europeană și toate domeniile în care Uniunea Europeană are competență, au o latră legată de obiectivele dezvoltării durabile. Deci trebuie să vedeți cum se poate Uniunea Europeană achita de partea din obiectivele dezvoltării durabile care sunt de responsabilitatea ei de exemplu, cum uh, se adaptează politica de pescuit la aceste obiective. Nu foarte rău, aș spune eu, pot să vă spun că s-a ameliorat mult în ultimii 15 ani. În trecut nu era prea grozavă, dar am reușit să o ameliorăm mult. Dacă puneți aceste întrebări, deci pe chestiunile dumneavoastră de competență, de exemplu, în lupta împotriva terorismului, abordați această luptă și din perspectiva societăților inclusive? Cum o faceți? Pentru că avem pe de o parte cei care vin din alte țări, nu reușesc să se integreze și se simt alienați de societate, dar în Norvegia unii din acești așa numiți luptători străini fac parte din anumite grupuri uh, sociale și de tineri cu probleme în alte domenii. Deci trebuie să promovăm politici mai inclusive pentru a integra în societate. Deci sunt părți ale obiectivelor dezvoltării durabile care fac parte din aceste politici de competență. Nu putem să alegem un singur subiect și să spunem atâta timp cât fac o treabă bună în legătură cu acesta, celelalte nu contează la fel de mult, pentru că toate sunt strâns legate. Uh, șomajul tinerilor, competitivitatea Europei și acestea sunt chestiuni care fac parte din obiectivele dezvoltate durabile, pentru că obiect, prin, între obiectivele dezvoltate durabile se uh, numără și locurile de muncă decentă, speranța noi generații. Deci, ce faceți pentru a oferi calificări tinerilor, a, a crea locuri de muncă pentru aceștia? Aceasta este o provocare și în Norvegia, nu numai la dumneavoastră, dar trebuie să vă întrebați, deci, cum puteți interveni la nivelul dumneavoastră. Dar Uniunea Europeană nu poate să răspundă tuturor obiectivelor, dar poate să răspundă unui obiectiv important, și anume numărul 16. Obiectivul numărul 16 este promovarea bunei guvernanțe, a transparenței, a societăților deschise, um, a respectului societății civile și există multe presiuni în multe țări astăzi asupra societății civile. Um, acest al 16-lea obiectiv se referă și la corupție. Lumea are multe resurse pentru a rezolva multe dintre problemele sale sociale dacă reușim să um, câștigăm lupta împotriva criminalității organizate și a corupției veți vedea că întotdeauna puteți să interveniți cumva. Bun, se pare că invitații noștri sunt tot pe drum. Miriam Dali, aveți o întrebare? Iată, sunteți foarte solicitate, doamnă prim-ministru. Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru Solberg, pentru prezența dumneavoastră aici. Doresc să spun că M-am bucurat să vă aud menționând mai ales sănătatea mentală. Mă bucur că ați făcut-o pentru că de multe ori impresia că nu este o prioritate politică în multe dintre statele membre și în uh, anumite țări în general. Ați spus că noi, în Norvegia aveți 500 de cazuri de sinucidere pe an într-o populație de 5 milioane. Cred că acesta este doar vârful icebergului, pentru că atunci când vine vorba de sănătatea mentală, vorbim, nu vorbim doar de sinucideri și de mult mai mult decât atât. Ați făcut legătura dintre sănătatea mentală și educația fetelor și ați vorbit și despre migrație. Într-adevăr, există o legătură foarte strânsă care mult, de multe ori uh, nu este luată în considerare cu suficientă seriozitate. În țara dumneavoastră, cum abordați sănătatea mentală pentru ca aceasta să fie cu adevărat o prioritate în politicile de sănătate și cum abordați legătura cu migrația și educația fetelor și um, ce fel de propuneri legislative sau de politici faceți în acest sens. Apoi, când vine vorba de obiectivele dezvoltării durabile, bineînțeles, ă, lupta împotriva schimbărilor climatice este prioritară. Ar fi interesant ă, să știm reacția dumneavoastră la ultimele evoluții din Statele Unite față de acordul de la Paris, dar și la politicile de mediu din Uniunea Europeană și din restul lumii. Câtă încredere aveți că principalele politici cum ar fi sistemul de schimb de emisii, um, reglementările suplimentare pentru uh, domeniile care nu fac parte din ETS. Considerați că sunt suficiente pentru respectarea acordului de la Paris și a obiectivelor um, în legătură cu care țările au căzut de acord? Voi începe cu sănătatea mentală. Aceasta este o prioritate a guvernului meu. Sănătatea mentală și legătura cu abuzul de substanțe, pentru că mulți utilizatori de droguri sau, dintre, sau uh, persoane care abuzează de alcool uh, sunt, au probleme de sănătate mentală și încercăm ca toate spitalele să aibă activitate în uh, acest domeniu. Deci, în uh, deci această activitate spitalicească este de importanța, de, de, de responsabilitatea guvernului. Noi măsurăm modul în care spitalele, practic, fac din aceste uh, aspecte o prioritate. Dorim să ne asigurăm că se investește mai mult în sănătatea mentală și în lupta împotriva uh, abuzurilor de anumite substanțe, mai mult decât în alte aspecte de sănătate tradiționale. De asemenea, um, cooperăm cu municipalitățile uh, pentru activitatea medicală din afara spitalelor în uh, acest domeniu. din cauza independenței statelor, uh, independenței autorităților locale, nu putem să ne implicăm la fel de mult aici, dar avem un plan de acțiune de luptă împotriva abuzului de droguri pentru a propune uh, persoanelor după spitalizare punem la dispoziția municipalităților mai multe fonduri pentru a reabilita aceste persoane pentru a le găsi un, uh, o locuință, un loc de muncă, ca să nu revină la o situație de abuz de droguri. și alături de celelalte partide din coaliția de guvernământ lucrăm la uh, un plan de acțiune privind problemele de, de sănătate ale tinerilor, pentru că acestea au crescut și deci vom avea un plan de acțiune cu mijloace speciale pentru această prioritate. Am început prin a spori serviciile de sănătate în școli, asistente medicale în școli, vor fi disponibile pentru a-i ajuta pe tineri. Oferim de asemenea uh, sprijin psihologic uh, la nivel de municipalități. Sunt lucruri practice care trebuie făcute și uh, acestea trebuie să fie prioritare. În țara mea, uh, riscul cel mai mare de a avea o boală este riscul de boală mentală aproape o treime dintre noi, la un moment dat, vom avea nevoie de consiliere psihologică pentru a ne ajuta în situații dificile. Dacă nu primim ajutor într-o fază timpurie, riscăm să ajungem într-o situație gravă. Poate pentru că trăim momente mai dificile, poate pentru că societatea a avansat, poate pentru că e mult mai greu să înțelegem de ce lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă, dacă avem probleme în viața de zi cu zi, dacă ne pierdem locul de muncă. Poate este o boală a mm, zilelor noastre. Poate unii spun că nu trebuie să acordăm suficient, atât de multă importanță acestor lucruri, dar eu cred că aceasta este o boală a zilelor noastre împotriva căruia trebuie să luptăm. Mi-ați spus o altă întrebare în legătură cu schimbările climatice. Eu sprijin din toată inima acordul de la Paris. Eu cred că trebuie să continuăm efortul în această direcție. Să spunem, da, bun, au, Statele Unite au, au hotărât ce au hotărât, noi, în schimb, trebuie să continuăm să mergem înainte să ne respectăm obligațiile. Și va fi interesant să vedem cât de mult um, Statele Unite vor avansa și fără leadership. Pentru că și în Statele Unite există un imbold de a se implica în lupta împotriva schimbărilor climatice la nivel de state, la nivel de comunitate de afaceri. Și emisiile scad și cred că vor continua să scadă cooperăm cu Uniunea Europeană în planurile noastre de reducere a emisiilor cu 40%. Cred că e important ca sistemul ETS să funcționeze mai bine. Este important ca uh, prețul uh, um, carbonului să crească pentru ca sistemul să uh, fie mai eficient și cred că și Parlamentul a spus că e important acest lucru, iar în celelalte sectoare care nu fac parte din sistemul ETS ne aliniem și realizăm acorduri cu Uniunea Europeană Uh, politicile noastre de transport public, de exemplu, uh, sunt foarte importante. Avem un sistem uh, non-ETS. Noi, de exemplu, folosim mult electricitatea produse de hidrocentrale. Emisiile vin din transporturi și din agricultură. Și știți că problema agriculturii e mare. Oamenii mănâncă carne roșie. Încercăm să promovăm consumul, scăderea consumului de carne roșie, dar în calitate de politician nu poți să cerți oamenii să le spui că ar trebui să mănânce altceva. Deci, în, prioritatea noastră este să, să reducem emisiile din transporturi. Astăzi, o treime din noile vehicule cumpărate în Norvegia sunt vehicule electrice, pentru că Uh, impozitarea uh, vehiculelor electrice este mult mai avantajoasă decât uh, cea a vehiculelor tradiționale, deci încercăm să schimbăm comportamentele oamenilor, dar va fi dificil pentru noi toți să reducem cu 40% emisiile în sectorul non-ETS. Dar avem un plan care credem noi că va reuși și ne va permite să ne respectăm obligațiile până în 2030. Deci măsurile funcționează mult mai bine și mult mai rapid decât ne-am fi gândit. Mulțumesc. Heidi Hautala. And, uh, I'm very happy to... Mulțumesc și mă bucur să văd o prim-ministru din Nord la întâlnirea noastră. Despre cooperarea în domeniul dezvoltării aș dori să vă întreb eu. Am admirat de multă vreme politica Norvegiei în domeniul dezvoltării și știu că și investiți mult în acest sens aceea vă întreb ce propuneți, cum ar trebui să arate această finanțare în uh, cooperare, cum să implementăm aceste obiective și dacă îmi permiteți să-mi spun părerea, această tendință alarmantă de a face legătura dintre ajuta cu elemente financiare și limitarea migrației sau condiții în acest sens. Da, sunt uh, subiecte importante pentru Parlament. Dorim să ne asigurăm că tratăm uh, sărăcia la fața locului. Domnul prim-ministru, ce părere aveți? Sunt subiecte dificile. <clears throat> Cred că e important să ne aducem aminte că în anumite domenii, dacă nu reușești să controlezi situația de securitate, nu, ajutorul nu poate ajunge la cei mai săraci, cei vulnerabili. E dificil așadar. Înțeleg uh, perspectiva discutării unor elemente de securitate, da, altfel ajutorul nu poate ajunge la cei care au nevoie. Dacă spunem că nu lăsăm pe nimeni în urmă, ne uităm la cei mai vulnerabili și ne, trebuie să ne asigurăm că și grupurile uh, marginalizate sunt ajutate. Eu cred că dezvoltarea vine din interiorul unei țări, nu poate veni din exterior. Vine din politicile țării care încearcă să se asigure că dorește să se dezvolte. Tot ce se poate face în a ajuta e să susținem politicieni și sisteme care au o agendă în care credem. Se poate susține această agendă sau se poate ajuta în situații de urgență, se poate diminua sărăcia, se, poate îmbunăt- se pot îmbunătăți competențele oamenilor în a lupta împotriva sărăciei. De aceea cred că competențele sunt importante. Educația, oamenii vor reuși până la urmă să facă singur aceste schimbări. În același timp, trebuie să conștientizăm că ajutorul în ideea sănătății, ă, dezvoltării, scuze, ajută și alte sisteme, de acolo apar uh, cei care corup um, au posibilitatea cu acești bani să corupă alți oameni. Un coleg spunea mai devreme că ambiția țării sale era să nu mai depindă de ajutoare din exterior. Aceasta era misiunea sa ca președinte și cred că e o idee foarte bună pentru că aici există multe resurse unde dacă reușești să lucrezi, să lupți împotriva acestui tip de corupție care se vede în multe țări, sunt multe resurse care se pot mobiliza în aceste țări. Cred că e important să construim instituții. Aceste obiective sunt o abordare holistică și cred că e o abordare bună. părerile ar putea să fie diferite, să vedem ce spun ceilalți orbitori, însă eu cred că ajutorul e posibil, dar va funcționa doar dacă guvernul dacă guvernul are o politică de dezvoltare, atunci se poate investi în educație, în sănătate, investește în oameni până la urmă. Altfel, însă, degeaba dacă nu ai un sistem în funcțiune, un sistem funcțional. Domnul prim-ministru, iată, au ajuns și invitații. Domnul prim-ministru ne-ați arătat uh, și de ce uh, cred eu că ați fost dumneavoastră aleasă în acest rol de copreședinte al acestor avocați. Mulțumim pentru răspunsuri. Mulțumim. Well, our guests have been on a kind of odyssey, I think. Cred că v-ați plimbat prin tot uh, Bruxelles, v-a luat o, o vreme să ajungeți, dar ne bucurăm că ați ajuns. le voi spune pe scurt uh, ce au pierdut. <clears throat> am vorbit de aceste um, obiective de dezvoltare durabilă, am văzut filmulețul, am văzut ce s-a discutat de dimineață la zilele dezvoltării. Ne bucurăm de această întâlnire, de ce s-a întâmplat până acum și cred că va fi chiar mai important ce se va întâmpla pe viitor. Am fost prezentă la Copenhaga, am fost dezamăgiți acolo, apoi am, ne-am bucurat de Paris, acum iată Statele Unite se îndepărtează. Am văzut uh, din partea președintelui Parlamentului, vicepreședintelui Parlamentului și a Doamne prim-ministru, ce se întâmplă, ce avem de făcut, să nu mai tot vorbim, ci să și facem ce e de făcut. Fără să mai lungim discuția, haideți să începem acest prim panel. Dacă domnul profesor Sachs e gata, să liniști după această excursie prelungită, neașteptată prin Bruxelles. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Domnul Sachs, director la, profesor la Universitatea Columbia, am mai fost în, prezent în Parlament, unii l-ați uh, întâlnit în diferite foruri și așteptăm cu interes să vedem ce ne spuneți și cum vedeți dumneavoastră acest proiect. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc, o onoare și o mare plăcere să mă aflu aici și mă puteți chema ori de câte ori doriți. Această agenda e foarte importantă. Statele Unite iau o pauză, situație fără precedent. Vă rog să mă credeți că noi, cei din Statele Unite, vom face tot ce putem pentru a îmbunătăți situația politică. Ce se întâmplă în momentul de față e de neacceptat, e periculos și credeți-ne că facem tot ce putem. În același timp însă lumea trebuie să progreseze și Europa joacă desigur un rol foarte important. Când uh, ne uităm la unde se află țările respective, fiecare țară în uh, aceste uh, obiective, Europa e cu mult în față și cred că agenda reflectă valorile Europei mai mult decât orice altceva. E o regiune care s-a concentrat timp de mulți ani pe prosperitate economică, incluziune socială și dezvoltare durabilă și din punct de vedere al mediului. Mai uh, sunt însă câteva provocări care trebuie atacate și în Europa și apoi rolul Europei în lume e crucial. Voi încerca să spun câteva cuvinte despre fiecare parte. În Europa, cea mai mare provocare, cred eu, pe lângă cele de zi cu zi, pe lângă gestionarea economiei și țările care uh, evoluează cu diverse uh, viteze, se referă la transformarea sistemelor energetice. Până la urmă, despre asta este vorba, despre decarbonizare. Și aș spune onoraților parlamentari că principal este, sau nu e suficient să ai obiective, ai nevoie de un plan nu e suficient să ai 28 de planuri naționale, ci un plan european este ceea ce vă trebuie. E nevoie de o rețea, energiile regenerabile trebuie să poată circula dintr-o parte a Europei în altele, vântul și soarele din Egee trebuie să ajungă și în nordul Europei. Nu aveți nici măcar o rețea de curent care să poată distribui această energie regenerabilă în Europa, așa cum știți. Iar politica în Europa a fost să se ajungă la un consens bazat pe 28 de politici naționale. Știu că e un lucru dur de spus, dar aveți nevoie de un plan Americ, de un plan european. Așa că și cum Statele Unite trebuie să-și conecteze cele trei rețele naționale, trebuie să ajungem la un uh, rețea pe toată țara. Dacă n-am avea această situație ciudată, uh, despre asta am discutat. <clears throat> Cum să ducem uh, energia creată de vânturile din Dakota către o coastă sau alta, cum să ajungem în centrele uh, de populație, cum să conectăm uh, nord-estul, puterea hidro de acolo. E nevoie de o strategie continentală. Și asta aș dori să spun uh, faceți un plan sofisticat din punct de vedere tehnic care să arate unde se va produce energia regenerabilă, care să accepte că unele țări sunt anti-nucleare, unele sunt pentru. Să e nevoie de o rețea low cost, decarbonizată, dar durabilă și sustenabilă. 2030 un pas, 2050 ar fi mai bine să ajungem la decarbonizare, altfel de nu vom putea realiza nimic din ce am promis. Aceasta este principala provocare, după părerea mea, atunci când vorbim de SDG. O altă provocare legată de aceasta este de utilizarea terenurilor, a biodiversității crizele, desigur, criza din Mediterana, care e foarte gravă. Și de aceea obiectivele 14 și 15. Din punctul meu de vedere, e o zonă minunată a lumii, chiar dacă nu se simte astfel uh, întotdeauna una care e foarte apropiată de aceste obiective, dar trebuie integrat real, trebuie integrate aceste obiective. O faceți, da, dar încă nu în mod organizat. Și sunteți uh, regiunea în poziția conducătoare, dar nu lucrați în mod organizat, e încă prea, un spirit prea național, nu e încă spiritul european. Aceasta ar fi principala mea propunere. În ceea ce privește rolul Europei în lume, ar trebui să fie chiar mai mare decât până acum. Pentru că, în mod uh, evident, sistemele de după al doilea război mondial s-au terminat. Ne aflăm într-o perioadă diferită. Nu spun că e un <laughs> război peste Atlantic. Noi ne rezolvăm războiul de la noi. Mă rog, e un război politic. O situație totalmente bizară. Dar uh, ideea că Europa poate supraviețui fără o politică de, externă sau că se bazează doar pe NATO, nu, nu se mai poate, după părerea mea. Aveți nevoie de o voce puternică în politica externă. Sunteți victimiz- ați fost victimizați de poziția Statelor Unite. Refugiații refugiații cu care vă confruntați vin ca urmare a războaielor noastre, războiul secret al Statelor Unite în Siria împreună cu Arabia Saudită, apoi invadarea Libiei. Sincer, aveți nevoie de o mai bună politică externă. Îmi pare rău să vă spun, dar trebuie să vă spun deschis. Asta este ceea ce a destabilizat Europa. Aveți de suferit în urma politicii Statelor Unite. Și acum se pare că Statele Unite vor să înceapă război cu Iranul. Pe bune? E o glumă nu avem destule probleme cu tweeturile de zi cu zi? Și se bate toba războiului, ceea ce e complet irațional, periculos. Și Europa ce face? De ce nu spune nu, opriți-vă? Acesta cred eu că este rolul uh, Europei, cea mai uh, mare piață integrată și lider în dezvoltare durabilă pe, pe, pe elemente de pace și asta trebuie să se audă, nu alianța vestică cu tipul ăla ciudat din partea cealaltă a Atlanticului. Complet uh, imprevizibil și complet dezinteresat de aceste elemente, din păcate. Deci, Europa care se bazează pe valori, deci care e liderul uh, norm natural, trebuie să aibă o voce mult mai puternică, independentă. Ce înseamnă asta? Aceste obiective pentru dezvoltare durabilă sunt, reprezintă o șansă de a soluționa probleme. E un puzzle. Se stabilește un obiectiv crucial pentru Europa, obiectivul 4, care spune încheierea educației secundare. De ce e atât de important? Pentru că avem 1,3 miliarde, 1,2 miliarde de oameni în Africa în acest moment și populația Africii va ajunge la 4 miliarde dacă aceste tendințe continuă. Dacă nu, fiecare fată uh, ajunge să capete educație și asta repede. Dacă nu se schimbă nimic în educație, Africa se va confrunta cu o imposibilitate demografică și la fel va păți și Europa. Deci obiectivul 4 reprezintă o, o problemă. Întrebarea este cum putem <clears throat> face ca fiecare copil din Africa să încheie uh, ciclul secundar dacă în momentul de față doar 25% din ei uh, încheie ciclul secundar. Obiectivul spune că în 13 ani să trecem de la 25% rată de finalizare la E fezabil? Da. Dacă am putut ajunge pe lună și înapoi în 8 ani, poți face ca fiecare copil să meargă la școală. E nevoie de un plan? Da. Există un astfel de plan? Nu. Și-ar putea, ar putea descurca singure țările africane? Nu. Am refăcut calculele de zeci de ori pentru toate pozițiile pe care le-am deținut în sistemul Națiunilor Unite. Guvernul uh, Norvegiei a finanțat în mod minunat Comisia Brown și au spus lipsesc 40 de miliarde de dolari pe an. Dar cine ia în serios? Cine spune, da, iată, ne trebuie un, ban, un uh, plan, scuze, ca să acoperim această lipsă. E bine, nimeni nu spune asta. Și atunci, pentru ce lucrăm, pentru ce înțelegem, încercăm să înțelegem, să facem un buget, să vedem cum se aplică, anunțăm cât de importante sunt obiectivele și după aia nu avem niciun plan pentru a atinge obiectivele, pentru a ajunge la ele. E atât de ieftin să ajungem la aceste obiective decât doar să vorbim despre ele. Dacă nu atingem obiectivele, se vor întâmpla multe lucruri dezastroase, care încep să se întâmple deja și se vor înrăutăți. Și deci, dacă ar exista un ministru al educației pentru Europa și Africa, care să spună, iată, ne trebuie acești bani, cum uh, îi obținem, atunci ar exista un plan. M-aș gândi la o situație în care Comisia, împreună cu Comisia Africană, ar spune, iată, Știm că trebuie să atingem obiectivul 4 și pentru asta avem de lucru, trebuie să ne mișcăm repede. Europa ajută atât de mult, dă bani atât de mulți, dar nu către soluționarea acestor probleme. Sfatul meu, așadar, și un sfat, asta pot să fac, luați în serios acest obiectiv. Întrebați-vă, comisarul, cum vor fi atinse aceste obiective? În special pentru țările din vecinătatea apropiată. Ce rol avem, care sunt lipsurile și cum le putem uh, acoperi? Și voi uh, încheia cu o, încă o idee pe care o consider foarte relevantă. Am făcut mai devreme o analogie uh, și îmi cer scuze colegilor. Și când președintele Kennedy în 61 a început cursa sau programul pentru a ajunge pe lună, n-a spus cred că ar fi minunat dacă am avea un program spațial. N-a spus, hm, luna, ar fi interesant să ajungem acolo. Nu, n-a spus nici măcar, haideți să mergem pe lună și să ne întoarcem în siguranță. Ce a făcut? A spus, în, înainte să treacă acești 10 ani, haideți să ducem un om pe lună și să-l aducem uh, în siguranță înapoi. A dat un obiectiv și un calendar, o dată. Și apoi Statele Unite au cheltuit foarte mulți bani, au angajat 500.000 de, de oameni la NASA, 20.000 de, de companii implicate și în 8 ani Neil Armstrong s-a plimbat pe lună un program bazat pe o misiune. Ai un calendar, ai un obiectiv, treci printr-o serie de pași și îl atingi, îl împlinești. Și NASA a fost cea mai tare instituție pe care am avut-o. Cei mai mari uh, ingineri din lume au spus, avem acest calendar, cum facem să-l respectăm? Același lucru ne trebuie și nou aici pentru aceste obiective. Avem un calendar pentru educația secundară. Avem un calendar pentru asigurări de sănătate pentru toți. Natura ne-a dat acest calendar, nu ni l-am ales noi, pentru decarbonizarea sistemelor energetice. Sunt niște limitări fizice ale unui buget de carbon. Speranța mea, așadar, e o rugăminte pe care o fac de 10 ori pe zi, în fiecare zi, ani de zile. Haideți să luăm în serios aceste obiective ca să avem niște calendare, să știm pentru ce bugetăm și apoi să și facem ceva, să atingem ceea ce am promis că vrem să facem. Lumea ar fi un loc uh, foarte frumos, într-adevăr. Sigur, un loc durabil, mult mai durabil, mult mai uh, productiv, plin de pace, dacă am luat în serios aceste obiective. Vă mulțumesc! Um. Thank, thank, thank you, Professor Sachs. Mulțumim, domnule profesor Sachs. UNESCO ne spune că investiția în educație în Africa scade, a scăzut cu 4% față de anul trecut. BBC a transmis această știre, deci aveți dreptate. Ați vorbit și despre importanța Europei și că Europa trebuie să dea dovadă de leadership. Eu vin dintr-o țară care, după părerea mea, a luat această decizie greșită de a părăsi uh, Uniunea Europeană. Și acum dau cuvântul lui Pavel, care este vicepreședintele Comisiei de Mediu. Pavel, ai cuvântul. Mulțumesc. E foarte greu să prezidez uh, o întâlnire cu tine Statutul spune că atunci când ești un deputat la primul mandat, ai dreptul să faci greșeli și uh, este cu atât mai greu. Un salut călduros uh, tuturor uh, participanților la această întâlnire în comun a Comisiilor de Dezvoltare și de Mediu, mm, Comisia de Mediu se ocupă și de sănătate și de dezvoltare nu pot decât să vă spun foarte simplu. Sunt convins că nu am atins nici pe departe vreunul dintre aceste obiective și, din păcate, marele fan de Twitter nu împărtășește aspirațiile noastre. Avem nevoie așadar de acești uh, susținători și uh, um, care pentru drepturile de dezvoltare um, durabilă. Și trebuie să ne gândim și la proporționalitate. Deocamdată nici proporționalitatea nu este respectată, nici condiționalitatea. Încă nu suntem nici măcar consecvenți și nu ne dăm seama că trebuie să avem niște acțiuni țintite și bine organizate. Și e cumplit când programul unei conferințe are de suferit numai din cauza uh, mhm, aglomerației din trafic din Bruxelles. Acum uh, aș vrea să dau cuvântul uh, domnului Mohamed Yunus, laureat al premiului Nobel, părintele microcreditului, părintele mai multor bănci uh, de cooperative din Bangladesh care a permis la mm, foarte multe femei să iasă din sărăcie și în 2006 domnul profesor uh, a fost, cum spuneam, laureatul Premiului Nobel pentru Pace. Domnule profesor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, bună ziua! Aș vrea să trec în revistă munca deja depusă cu privire la aceste obiective de dezvoltare durabilă și să vă spun la ce mă gândesc eu. Banca săracilor, care a fost un proiect inițiat în urmă cu vreo 40 de ani, banca care împrumută bani oamenilor săraci. Acum există 9 milioane de clienți în Bangladesh, mai mult de 70% sunt femei. Uh, totalul uh, fondurilor este de 7 milioane de dolari. Sunt bani generați de activitatea acestei bănci, nu vin dintr-o altă sursă și este o activitate profitabilă și profiturile apoi sunt folosite pentru a reinvesti în bancă. Aceasta este mm, o imagine de ansamblu. Această idee s-a răspândit, au apărut multe inițiative de microfinanțare, de microcredit și un lucru foarte interesant care a început în urmă cu 9 ani de zile, în 2008, în New York, a fost că s-a început exact același program în uh, Statele Unite. Uh, și este un succes uh, absolut răsunător. Acum există 20 de filiale peste tot în SUA și în Nebraska și în Oklahoma și în Los Angeles, San Francisco și așa mai departe am ajuns la 86.000 de clienți, 100% sunt femei. Au început cu împrumuturi de 1.000 de dolari și după 9 ani de zile rata de rambursare este de 99%, fără uh, să le cerem vreun fel de justificare, vreun fel de garanție. Sunt deseori oameni care nici măcar n-au acte, oameni care acum riscă să fie expulzați din țară. Însă, rata de performanță a crescut și felul în care aceste femei au, pro- au profitat de pe urma acestor credite este uimitor. Deci vă dau exemple concrete, dar ce vreau să spun eu? Că toate aceste microcredite despre care ați auzit și care există peste tot în lume sunt conduse de ONG-uri, cu excepția Bangladeshului, unde este vorba despre o bancă adevărată. Eu am cerut celor care scriu legislație să vină cu legislație nouă care să permită existența băncilor pentru săraci Uh, legislația bancară îți permite să creezi bănci pentru oameni bogați, dar nu permite băncilor pentru săraci să existe. Și spun, aveți nevoie de un sistem bancar diferit, de instituții bancare diferite. Trebuie să reformați instituțiile bancare și de aceea vă lansez acest apel. Uitați-vă la această chestiune. Pentru că în uh, Statele Unite nu avem uh, o autorizație de funcționare ca instituție bancară. Nu, este vorba despre un ONG și dacă ne-am putea răspândi peste tot în, în SUA, am ajutat milioane de oameni săraci, pentru că e vorba despre, de, de, de granturi. Și de fiecare dată, uh, când unii economisesc bani, poți să, poți să folosești banii respectiv ca să împrumuți uh, altora. Un alt domeniu uh, care ține de a doua generație a familiei uh, uh, Graham este că acești oameni au poate studii, dar din păcate nu au locuri de muncă. Eu spun că acum este o idee învechită, demodată. Oamenii nu trebuie să caute locuri de muncă. Oamenii ar trebui să fie toți antreprenori. Uitați-vă la mamele voastre. Ele nu au căutat un loc de muncă. Au făcut un împrumut de 30 de dolari și după aceea, chiar dacă n-au ieșit niciodată din satul lor, au, făcut o mic, au avut o mică activitate economică și dacă ea a putut să devină un antreprenor, uh, tu care ai făcut studii, uh, ce problemă ai? De ce vrei musai să ai un loc de muncă? Întoarce-te la mama ta, învață de la ea cum să pornești o afacere. Mama ta a descurcat-o și nu avea nevoie de mare lucru și ți-a permis ție să faci studii. Schimbă-ți mentalitatea și lansează-te pe cont propriu. Eu tot spun că șomajul este o chestiune artificială. Este o, uh, o, o gândire care ne invadează creierile, dar problema nu este șomajul, ci lipsa de antreprenoriat. Eu am cerut tinerilor să vină cu idei, așa cum au făcut și mamele lor înaintea lor, și eu investesc și vreau să devin partenerul lor. Deci este capital uh, de investiții. Și atunci când afacerea uh, funcționează, îmi rambursez creditul și să nu uităm că noi suntem uh, o bancă socială, noi nu vrem o parte din profitul tău, ci vrem doar uh, uh, creditul rambursat cu dobândă zero. Sunt idei care pot fi aplicate oriunde în lume. Trebuie doar să dai oportunitatea oamenilor și, de asemenea, sistemul educațional trebuie să le spune oamenilor, aveți două opțiuni. Poți să creezi locuri de muncă sau poți să devii o persoană care își caută tot timpul loc de muncă. Nu există doar această opțiune că trebuie să-ți cauți un loc de muncă. Să cauți un loc de muncă este, cum spuneam, demodat. Să creezi locuri de muncă este menirea ta. Noi trebuie să creăm locuri de muncă, nu să fim uh, uh, căutători de locuri Suntem uh, vânători, suntem țărani, Asta am fost din epoca de piatră și trebuie să continuăm și trebuie să inculcăm această idee tinerilor, să vină cu idei de afaceri și noi să putem să investim în ele. Încă un, un aspect pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Există această problemă um, a concentrării bogăției în mâinile puținor oameni. E ca un balon cu o sfoară și acest balon se umflă din ce în ce mai mult. 99% din bogăția a, din lume se află în mâinile a 1% din populație și, din păcate, sfoara este din ce în ce mai subțire și balonul este din ce în ce mai mare. Este o situație deosebit de periculoasă pe care a, uh, sistemul a creat-o. Nu este neapărat vina oamenilor este structura pe care noi am creat-o încetul cu încetul și acesta este principala sa consecință. Trebuie să regândești sistemul. Altfel este o bombă cu ceas. Va a, a, exploda pentru că toți banii ajung la foarte puțini oameni. Și vedeți ce s-a întâmplat cu alegerile din SUA. O zecime din uh, 1% din populația Americii stăpânesc mai mult de 90% din bogăția SUA. O familie, familia uh, uh, Walton, care uh, este proprietarea lanțului de magazine Walmart, uh, are o bogăție mai mare decât uh, veniturile la mai bine de 60% din populația Americii. Și acest lucru nu este doar în SUA, este valabil în toate țările. Toată bogăția este concentrată în mâinile uh, unui număr mic de oameni. Și această situație, cum spuneam, este o bombă cu ceas și trebuie să luăm măsuri. Și ultima remarcă pe care vreau să vă împărtășesc Există uh, aceste trei obiective. Să avem o lume fără sărăcie, sărăcie zero, să avem o lume fără șomaj, pentru că, v-am spus, este un concept artificial, deci puteți să renunțați la el. Putem să creăm o lume de antreprenori și să avem oameni uh, care să nu stea degeaba. Nu se poate să ai tineri care să stea degeaba. Gândiți-vă uh, că pe vremea peșterilor, când trăiam în peșteri, dacă stăteai degeaba, păi mureai. Trebuia să mergi, să-ți cauți de mâncare, să te ocupi dar sistemul financiar este cel care trebuie schimbat. Dacă dai oamenilor bani, toată lumea va deveni un om de afaceri, un antreprenor. Deci ar trebui să creăm, cum spuneam, o lume fără șomaș și de asemenea o lume fără emisii de carbon. Asta îmi doresc eu, o lume cu, din care să lipsească aceste trei lucruri. Mulțumesc! Uh, thank you. So... Vă mulțumim foarte mult pentru acest discurs. Avem, am vorbit despre oceane, despre, uh, despre lună și așa mai departe. Următorul nostru uh, invitat um, este președintele Consiliului uh, Mondial pentru Mediul de Afaceri și face parte din Consiliul ONU pentru acordul global și secretarul general al ONU i-a cerut să fie membru al grupului susținătorilor obiectivelor dezvoltării durabile pentru Agenda 2030. Să avă alături de noi. Um, Paul Polman, aveți cuvântul. Întotdeauna atunci când îi ascult pe Jeffrey și pe Mohamed, sunt plin de admirație. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici în calitate de susținător al obiectivelor dezvoltării durabile. Atunci când secretarul general ONU mi-a cerut să fiu unul dintre cei 27 de membri ai grupului la nivel înalt pentru elaborarea obiectivelor dezvoltării durabile, am spus da, pentru că am considerat că fără o guvernanță globală care să funcționeze cu dificultățile pe care le avem și cu problemele internaționale grave cu care ne confruntăm, aceasta era singura ocazie pe care aveam să creăm un cadru moral. Prima noastră întâlnire a avut loc la New York și mi-am dat seama foarte repede că am fost singurul reprezentant al sectorului privat acolo. Și am început să regret uh, că făceam parte din acest grup la nivel înalt, pentru că pe măsură ce se discutau aceste lucruri, toată lumea se adresa mie ca reprezentant al sectorului privat care a fost uh, sursa tuturor acestor probleme. Și atunci, uh, așa cum spunea Jeffrey, mi-am dat seama că Houston avem o problemă. Adevărul este că avem un număr mare de oameni care trăiesc sub pragul de sărăcie, care atunci era un dolar și un sfert pe zi, uh, dar ne-am dat seama că problemele erau eh, chiar mai uh, grave decât obiectivele de dezvoltare ale mileniului din 2000 și pe măsură ce am studiat uh, aceste probleme ne-am dat seama că există interese mai mari, că și în domeniul privat sunt oameni care înțeleg că dacă societatea nu funcționează bine, nici mediul de afaceri nu poate funcționa bine. Și există suficiente companii care există de mult și care doresc să continue să existe multă vreme și singura modalitate de a avea o activitate durabilă este să aibă un model de afaceri durabil. Deci mă bucur că între obiectivele inițiale, obiectivul 8 era de parteneriat și când am creat noile uh, obiective, cele 17 obiective, am integrat întreprinderile în toate, inclusiv în cel privind parteneriatul numărul 17. Dar dacă uh, ținem cont de cele 169 de targeturi stabilite, multe nu pot fi atinse fără implicarea comunității de afaceri. De exemplu, locuri de muncă de calitate, calitatea de genuri, protecția oceanelor sau um, a a sau a, a suprafețelor de, de teren. Toate acestea sunt imposibile fără participarea întreprinderilor punerea în aplicare obiectivelor au un cost de 3-4 mii de miliarde de dolari. Deci, uh, o 2-3% din uh, PIB-ul mondial. Pare să fie mult, dar nu este chiar așa de mult. Și Jeffrey spunea că dacă nu acționăm când vine vorba de obiectivele de dezvoltării durabile, costurile vor fi mai mari. Și uh, putem să acuzăm întreprinderile sau unele întreprinderi că nu acționează în mod moral, dar atunci când pierzi uh, interese, uh, când, când pierd bani, din ce în ce mai mulți oameni vor să participe. Dacă vedem câți bani cheltuim pe uh, prevenirea conflictelor și pe războaie, e vorba de noi la 100 din PIB-ul lumii. Costurile legate de pierderea biodiversității reprezintă 3% din PIB. Oportunitățile pierdute din cauza faptului că nu avem egalitate de gen sau drepturi egale la terenuri sau uh, acces la locuri de muncă pentru populația feminină, se pierde până la 15% din PIB. În multe țări din Africa, uh, alimentație insuficientă în primele 1000 de zile de viață pot reprezenta până la 12% din PIB. Deci, iată, ne aflăm într-o situație ciudată. Suntem într-o situație în care dorim să eradicăm sărăcia în mod uh, irreversibil, la un cost mult mai mic decât costul pe care îl plătim astăzi uh, pentru a face față consecințelor problemelor. Deci, nu merităm să ne considerăm specia cea mai inteligentă de pe Pământ până nu rezolvăm această problemă. Și obiectivele de dezvoltare durabile trebuie să fie o foaie de drum pentru a atinge uh, acest scop. Din fericire, la Paris societatea civilă și unele guverne responsabile, dar și sectorul privat s-au unit și au făcut un pas în direcția cea bună. Din ce în ce mai multe companii um, participă la decarbonizarea lanțurilor lor de valoare pentru că și-au dat seama de costurile pe care le au de plătit dacă nu o fac. Decizia administrației americane de a nu respecta acordul de la Paris este regretabilă, dar ați văzut că multă lume, inclusiv comunitatea responsabilă de afaceri, a spus, nu, noi vom accelera uh, procesul, chiar dacă guvernul nu dorește să o facă, noi înțelegem că trebuie să avem aceste modele de afaceri durabile pe termen lung. Am înțeles că a fost greu pentru mediul de afaceri să înțeleagă cele 17 obiective și complexitatea legată de acestea. Când vorbim despre schimbările climatice, poate e mai ușor, dar e mai greu când uh, discutăm despre 17 uh, priorități unor oameni uh, din mediul de afaceri care trebuie să lupte să supraviețuiască. Deci, cu toate aceste provocări, am hotărât să creăm o comisie, așa numită Comisie pentru Mediul de Afaceri și Dezvoltarea Durabilă, și am, acolo am reunit reprezentanți uh, ai sectorului financiar, al unor întreprinderi mari, dar și al asociațiilor majore din lume, World Business Council și așa mai departe. Această comisie a funcționat un an, un an și jumătate și a produs un raport aș, cu titlul um, o, un mediu de afaceri mai bun pentru o lume mai bună, care explica comunității de afaceri cum să integreze obiectivele dezvoltării durabile. Interesant este faptul că ne-am concentrat pe patru domenii, orașe, orașele, energia și materiile prime, alimentele și agricultura și sănătatea și bunăstarea. În aceste patru domenii am uh, studiat 60 de hotspoturi, uh, zone care se dezvoltă rapid, în care companiile pot să contribuie la obiectivele dezvoltării durabile. În aceste patru domenii, cele 60 de hotspoturi, am identificat oportunități între um, prezent și 2030 în valoare de 12.000 de miliarde de dolari de oportunități și posibilitatea de a crea 380 de milioane de locuri de muncă. Deci, pe măsură ce economia noastră crește în mod responsabil, creăm mai multe locuri de muncă și avem, practic, un plan pentru a o face. Trebuie să ne asigurăm că comunitatea de afaceri um, se va conforma. Eu uh, visez ca întreprinderile să nu mai raporteze pe subiectele de interes pentru um, acționari să raporteze care este contribuția lor la obiectivele dezvoltării durabile. Eu cred că dacă întreprinderile nu pot să explice ce fac pentru a atinge aceste obiective, putem să ne întrebăm o întrebare foarte simplă, de ce mai există aceste întreprinderi? Și de aceea Acum, uh, întreprinderile supraviețuiesc cam 17 ani. Uh, când m-am născut eu, supraviețuiau în medie 65 de ani. Deci, iată, întreprinderile au nevoie de un model pe termen lung și obiectivele dezvoltării durabile sunt o oportunitate de a avea tocmai această strategie pe termen lung. Deci, obiectivul nostru este să implicăm 1500 de um, directori, președinții ai unor firme mari uh, în aplicarea obiectivelor dezvoltării durabile. Nu doar să le cunoască, ci și să le integreze în propriile modele de afaceri și să le integreze în lanțurile lor valorice și apoi să facă eforturi mai largi pentru a face schimbări care să transforme mai mult societatea. Apar inițiative majore, cum ar fi inițiativa privind deșeurile alimentare, pentru că, dincolo de celelalte efecte asupra creierii de locuri de muncă, uh, agricultării durabile sau uh, uh, obezității, doar uh, în ceea ce privește emisiile, reprezintă trei emisii după China și Statele Unite, sau protecția pădurilor și materialele din urma deforestărilor. Deci, uh, o inițiativă majoră pentru uh, alimente și uh, folosirea terenurilor, o inițiativă majoră privind corupția și lupta împotriva corupției și buna guvernanță. Deci, iată, sunt inițiative în care oamenii se implică pentru a crea un mediu de afaceri mai bun până la urmă. Ieri am discutat cu câțiva comisari de aceea ne aflăm aici, pe lângă faptul că eu sunt european, este faptul că, dincolo de provocări, am considerat că nu avem dreptul să ne criticăm procesul politic dacă nu funcționează, dacă nu participăm activ la el. De aceea vin la Bruxelles, de aceea am fost și la Casa Albă Um, câteva săptămâni înainte de grupul G7 ca să-i conving să rămână în acordul de la Paris. Nu avem dreptul să criticăm rezultatele dacă noi nu ne implicăm, dacă nu facem toate eforturile pentru a obține soluțiile cele mai bune. Deci aici la Bruxelles avem o, o oportunitate, după părerea mea, uh, <laughs> mm, că Uniunea Europeană are și a consolidat relațiile cu China. Există această problemă cu uh, Statele Unite. Uh, economia europeană începe să meargă mai bine și deci aveți, uh, puteți să suflați un pic. Uniunea Europeană este mai unită din cauza faptului că un, um, un stat membru mare a hotărât să iasă din Uniunea Europeană. Deci, iată, se creează oportunitatea. Oamenii spun, da, a venit vremea schimbării. Aveți rezultatul alegerilor uh, din Franța, din țările de jos și oamenii încep să facă față provocării. Spun, uh, a venit vremea să producem un model mai bun decât cel pe care l-am moștenit și o, m- mm, folosirea obiectivelor dezvoltării durabile ca și cadru este o bună oportunitate. Sunt de acord cu Jeffrey că rezultatele până acum sunt dezamăgitoare, pentru că până acum am spus doar, iată, acestea sunt problemele pe care le avem. Ce surpriză că au legătură cu unele dintre obiective. Dar, dacă analizăm ambițiile legate de obiectivele dezvoltării durabile, mie mi-e rușine să spun că sunt european. Deci avem oportunitatea acum și în următorii ani ca noi să stabilim standardele și lucru interesant este că costul investițiilor în aceste pro programe sunt mult mai mici decât câștigurile în urma lor. Avem, de exemplu, un program minunat privind economia circulară. Ellen MacArthur, pe care o cunoașteți, este implicată și acest program este sprijinit și de mulți oameni aici. Astfel poate să crească eficiența cu uh, 1000 de miliarde de dolari. Dincolo de faptul că astfel uh, oceanele nu vor mai fi uh, uh, atât de congestionate. Sau în nutriție, uh, un, dacă investim un dolar, uh, câștigul pentru societate este de 3 dolari. Dacă investim în sănătate, câștigă un dolar, câștigăm 6 dolari. Deci, cu inteligența, cu educația, cu uh, energia pe care o avem în Europa, suntem capabili să producem o foaie de drum ambițioasă pentru obiectivele dezvoltării durabile care să arate lumii ce putem face. Am făcut-o deja în trecut. Aceasta e regiunea care se află cel mai aproape de posibilitatea de a pune în aplicare viziunea obiectivelor dezvoltării durabile. Avem și noi problemele noastre, dar putem să stabilim exemplul. Uh, și Europa va deveni o lume mai bună și am putea crea un model pentru restul lumii care ar putea răspunde provocării, chiar dacă unele părți ale lumii trec prin momente mai dificile, așa cum am văzut recent. Deci, în ciuna provocărilor, sunt optimist. Dar trebuie să facem efortul în legătură cu câteva lucruri. Eu cred că niciun șef de întreprindere nu dorește mai mult șomaj sau mai multă poluare a aerului. Trebuie să punem capăt acestei neîncrederi. N-am văzut niciodată astfel de oameni, însă trebuie să ne întrebăm cum putem schimba limitele în care funcționează acești oameni pentru a-i convinge să adopte comportamentele pe care le dorim. Piața financiară acționează din ce în ce mai mult pe termen scurt și de aceea companiile acționează pe termen scurt. Nu e sănătos acest lucru. Cum putem să facem piețele financiare să funcționeze pe termen mai lung? Deci cum ne schimbăm sistemul financiar sau economic? Uh, pentru că capitalismul deocamdată uh, optimizează câștigul din capitalul pe termen scurt. Dar dacă optimizăm doar câștigurile din capitalul financiar, atâta obținem. Dar dacă avea un sistem economic în care am optimiza și câștigurile de pe urma capitalului de mediu sau social, dacă putem să obținem și asta, capitalismul este foarte bine plasat pentru a optimiza și aceste posibilități. De unde dorința de a stabili un preț uh, al um, um, tonei de carbon. De asemenea, nu putem avea un sistem care um, recompensează capitalul, dar pedepsește forța de muncă. Este al patrulea revoluție industrială. Până la 1,9 miliarde de locuri de muncă se consideră că vor fi distruse din cauza inteligenței artificiale. Trebuie să ne gândim cum putem să promovăm o creștere mai inclusivă și un contract social um, diferit și din sectorul privat. Eu cred că există o masă critică în Europa pentru a găsi companii responsabile să se implice, dar e nevoie de o masă critică pentru a crea această tendință. Dar cred că um, instituțiile de aici pot să, creeze, să creeze cadrul politic necesar. Ah, um, uh, thank you, Paul. And, out of time. Mulțumim, Paul, suntem uh, în întârziere, știu, dar uh, vă pot da un minut. Știu că ai cerut, ați cerut cuvântul. 30 de secunde îmi trebuie și mai aveți 30 de secunde pentru răspuns. Mulțumesc tuturor pentru că ne-ați vorbit și pentru că ne-ați prezentat aceste obiective încă o dată în Parlament. Mă întreb dacă e vreun exemplu în lume sau în Europa care se ocupă real de aceste, care e angajat să atingă aceste obiective? Ne puteți da un exemplu pozitiv? Columbia. Columbia se spune de la prezidiu. Răspunsul perfect. La fel se întâmplă și la companii și aici se lucrează în bule, ești mulțumit dacă ai suficient, însă SDG-urile trebuie să treacă, să fie coordonate de toate ministerele. E important să numiți pe cineva, dacă puteți, pentru coordonare. Dacă aveți un program la fața locului, la nivel de minister, e cel mai bun lucru care se poate face. Când Santos merge la fața locului, vorbește de SDG-uri. Când uh, vrem să creăm o fabrică acolo, mă întreabă de ce nu facem diferit, de ce nu integrăm FARC, de ce nu facem durabil, de ce nu integrăm supermarketurilor? toată lumea vrea roșii, haideți să facem în așa fel încât să facem o diferență. De ce nu o facem într-o zonă unde altfel vor fi tăiate pădurile? Facem o schemă de producție și protecție. Haideți să ne asigurăm că 50% dintre angajați sunt femei și avem, ca să avem egalitate de gen și acești oameni își câștigă un uh, de viață, nu, sunt, uh, nu există sclavagism, nici munca pentru copii, deci se face integrat și atrage atunci oamenii automat și parteneriatele necesare și apar și rezultatele din ce în ce mai mult. Și acestea sunt companiile care sunt răsplătite. În această perioadă de transparență pe care o trăim acum, sunt puține locuri în care să te poți ascunde. Când uh, am deținut o prezentare, nu mai am nimic de făcut. Iau uh, un exemplar din Financial Times și văd acolo despre ce e de vorbit, ce fac companiile. Și asta mișcă lucrurile mult mai repede decât ne-am gândit. Rezultatele vin foarte repede. Ar fi bine dacă s-ar uh, întâmpla în mai multe locuri. Jeffrey, ai cuvântul? Două observații foarte pe scurt. Dacă ne uităm la indexul obiectivelor pe care echipa mea le produce pentru Națiunile Unite, veți vedea că țările europene sunt uh, în vârful liste, ceea ce demonstrează riguros că aceste obiective se potrivesc în scena europeană. Europa echilibre, folo, poate uh, folosi în același timp economia, mediul și incluziunea socială. Țările de vârf sunt țările scandinave. Norvegia, Suedia, Danemarca, în vârful, uh, în topul acestei liste, majoritatea categoriilor. Germania, de asemenea, foarte bine. Și eu cred că toată Europa toate țările europene ar putea atinge aceste obiective, dar cât privește planuri naționale de acțiune, da, Norvegia, Suedia, structuri puternice de guvernanță care există și care au stabilit, iată care sunt obiectivele. Germania a lucrat uh, foarte important în a integra aceste SDG-uri în cadrul de durabilitate, un cadru politic Uh, de durată în, Europa, în Germania. Alte țări nu au făcut la fel de mult. Și încă o idee cât privește dezvoltarea în străinătate, în alte țări, da, asta lipsește. Programe serioase pentru succes. Cred că asta e o temă de casă și pentru Comisie și pentru Parlament. Mulțumim, Jeffrey. Mulțumim tuturor participanților pentru prezență, pentru prezență, mulțumesc publicului și doamna Erna Solberg un ultim cuvânt. Mulțumesc pentru că ați venit și ne-ați ascultat, sper că v-a inspirat să lucrați mai mult pe SDG-uri. Ca parlamentar de mulți ani de zile vreau să spun că parlamentarii joacă un rol foarte important în a atrage, în a responsabiliza guvernele și europeane un pic diferit față de parlamentele naționale, dar aveți aceeași sarcină cu Comisia Europeană și față de statele din care veniți. Deci sper că veți duce această agendă mai departe și că veți include în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc!